și Textele adoptate sunt disponibile. Există obiecții? Și dacă nu este cazul, se consideră adoptat acest proces verbal. De asemenea, președintele